think you start now because yeah. by the time we have done votes, First of all, we uh, adopt the agenda. The agenda is adopted. Adoptarea ordinei de zi. S-a adoptat. Vom vota semestrul european uh, pentru coordonarea politicilor economice. Analiza anuală a creșterii se adoptă ordinea de zi, nu sunt comunicări ale președinției, deci trecem direct la vot. Doamnelor și domnilor, Începem cu un uh, vot de testare, în primul rând. S-a deschis votul. Yes. 50 cards are in, 45 have voted. Has everybody voted? Has everybody voted? A votat toată lumea. Avem 50 de voturi exprimate. avem un vot în plus? What's the matter with the GUE? One GUE, is missing, so... Um, one GUE is missing? Uh, because the, because the person has no card. Se pare că avem un coleg care și-a uitat cartea la casă. Am închis uh, votul de testare și începem cu votul propriu-zis. Uh, compromise. Începem cu compromisul A. Vot electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 21 de voturi pentru, 32 împotrivă, se respinge. Trecem acum compromisul alternativ A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul B. Compromisul B s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Compromisul B s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la compromisul C. Deci votăm compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Acum compromisul alternativ C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul D. Ați ajuns pe pagină, s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Votăm acum compromisul alternativ D. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum trecem la E. Compromisul E S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul alternativ E. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul F. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Trecem la compromisul alternativ F. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul G. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Compromisul alternativ G. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la compromisul H. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Trecem acum la compromisul alternativ H. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la HA. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul alternativ HA. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Trecem acum la compromisul I. S-a deschis votul. Avem un vot în plus de la PPE. Supraabundență. Bun, acum e în regulă. Continuăm. Am închis votul. La compromisul I a fost respins. Și trecem la compromisul alternativ I. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Acum mergem la amendamentul 365. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Următorul, următoarele sunt caduce și următorul este 366. S-a deschis votul. S-a uh, închis votul. Respins. Trecem acum la 367. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Trecem la 368. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul este caduc. Trecem la 371 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. 372. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 373 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următoarele sunt caduce și deci trecem la 376. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. 377. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 378. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următoarele sunt caduce și continuăm cu 384. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Trecem la amendamentul 386. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la 387. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la textul original. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 388 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Următorul este amendamentul 389. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum 390. Amendamentul 390 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la compromisul J. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. We proceed to alternative Trecem la, la compromisul alternativ J. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis AB. Um, compromise amendment AB, the vote is... Deci amendamentul de compromis AB s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul alternativ AB s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis AC. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul alternativ AC. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis AD. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul alternativ AD s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul AF s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Okay, we go to N Trecem la amendamentul We go to five. Trecem la amendamentul uh, NV 5. S-a deschis votul. Uh, the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează Budget, budget 2. Amendamentul bugete 2. Amendamentul 2 de la bugete. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6 de la bugete. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8 S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și acum am ajuns la votul final în legătură cu întregul document. Dorește cineva să se mai gândească? Toată lumea știe cum să voteze? Bun. Atunci vot cu apel nominal, domnilor și domnilor. Vă rog, uh, treceți la treabă. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, 32 împotrivă nicio abținere. Propunerea este respinsă. Vă mulțumesc pentru prezență!